această decizie a fost justificată, a fost doar o măsură de precauție, cât de vulnerabil este sistemul nostru informatic. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă, vom face verificările necesare. Vă vom trimite informațiile de rigoare. thank you very much. Uh... Eh, Doamnă Guillaume. Doamna Guillaume este raportorul nostru. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O prima etapă va fi depășită săptămâna aceasta pentru revizuirea directivei de procedură. Noi ne vom pronunța miercuri în legătură cu propunerea revizuită a Comisiei asupra procedurilor comune pentru acordarea și retragerea protecției internaționale. Avizul Parlamentului European este esențial pentru negocierile următoare cu Consiliul într-un dosar care cred că este pilonul pachetului pentru azil. Din păcate, negocierile n-au avansat la Consiliu. Acesta va fi punctul de plecare pentru revizuirea directivei, care sper să ne permită să respectăm termenul de 2012 pentru implementarea unor reguli comune ale azilului. Votul are loc în timp ce uh, Înaltul Comisariat realizează un studiu pe această temă și aceasta arată că, spre deosebire de ideile preconcepute, numărul imigranților în țările bogate a scăzut cu 40% în 10 ani și cu 5% într-un an. Aceste informații ne fac să ne întrebăm care sunt cauzele profunde ale acestei constatări. E vorba de o scădere a factorilor care determină plecarea sau este vorba de o întărire a controlului imigrației în anumite țări? Raportul arată de asemenea că țările în dezvoltare își asumă la ora actuală partea cea mai importantă a responsabilității în ceea ce privește azilul, deși nu dispun de toate mijloacele necesare pentru aceasta. Europa deci va trebui să participe și pentru aceasta are nevoie de reguli clare. Și în ceea ce privește dosarul uh, procedurilor de azil, trebuie să reamintim care sunt principalele provocări. Directiva actuală prezintă două dezavantaje majore. În primul rând, nu protejează îndeajuns drepturile solicitanților și există diferențe foarte mari de tratament între statele membre. Există divergențe majore între diversele sisteme de azil din Europa. Două exemple în acest sens. Procentul deciziilor pozitive în primă instanță în statele membre variază în 2009 de la 65% până la 1%. Termenul pentru depunerea unui apel împotriva unei decizii negative în prima instanță variază de la 2 până la 30 de zile. Divergențele sunt foarte mari, deci, între state membre și, indiferent că e vorba de motivele procedurii accelerate, accesul la interviuri individuale sau un adevărat, o adevărată cale de atac. Aceste disparități sunt incompatibile cu un regim comun de azil care ar trebui să ofere o protecție echivalentă pe teritoriul UE. De asemenea, intră în contradicție cu unul dintre motivele pentru care a fost implementat Dublin 2, care arată că sistemele de azil ale statelor membre sunt echivalente. O armonizare legislativă este de aceea absolut necesară pentru a asigura proceduri corecte, accesibile, în siguranță și eficiente. Și pentru că acestea nu sunt corecte, aș dori să răspund încă o dată câtorva afirmații făcute împotriva acestui text se consideră că această directivă ar fi uh, ar duce doar la o creștere a costurilor și la o creștere a numărului de abuzuri. Aceste schimbări procedurale, e adevărat că s-ar putea să ducă la anumite costuri suplimentare pe termen scurt. Însă, dacă am fi oarecum luciți, am vedea că doar o proastă utilizare a procedurilor care nu au calitatea necesară și siguranța necesară este cea care face să apară aceste costuri ridicate pentru statele membre. Există doi indicatori aici, numărul foarte mare de apeluri și durata procedurilor care este foarte mare. Aș dori de asemenea să ieșim din această viziune manicheistă a azilului, pentru că nu e vorba doar de abuzuri. În acest context în care chestiunile de azil au fost instrumentalizate, susținerea acesteia în calitate de drept fundamental este o obligație. Și dacă situația în lumea arabă ar putea spune ceva parlamentarilor mai reticenți, ar trebui să ne învețe mai mult în legătură cu responsabilitatea UE de a oferi protecția necesară victimelor. De aceea susțin abordarea comisiei care dorește să îmbunătățească procedurile de primă instanță, așa numitele front-loading. E nevoie de proceduri calitative în prima instanță care vor aduce beneficii atât victimelor cât și competente care vor putea lua decizii adevărate. Îmbunătățirea situației deciziilor negative și reducerea posibilității ca acestea să fie anulate. De asemenea, acele proceduri care sunt considerate abuzive, reducerea costurilor statelor de primire, susținând eforturile de acestea pentru ca cei care sunt adevărat solicitanți de azil să nu părăsească țara. Iată și câteva puncte importante care ne vor permite să facem progrese în continuare. Dreptul la asistență juridică gratuită în prima instanță este o adevărată garanție esențială pentru îmbunătățirea calității deciziilor. Trebuie să ținem mai bine cont de victimele solicitanții vulnerabili, în legătură cu care directiva actuală nu spune nimic. Președintele intervine. Doamna Guillaume, aveți șapte minute la dispoziție. Doriți să aveți cinci plus doi, două minute la sfârșit sau cum doriți să faceți? Doar un minut în plus, domnule președinte. A treia provocare. Termenele de apel mai strânse, garanțiile importante pentru procedurile accelerate, reducerea motivărilor și fixarea unor termene rezonabile și, în legătură cu definiția țărilor sigure, cerem să se elaboreze o listă comună la nivelul UE, așa cum arăta Curtea de Justiție în 2008. În concluzie, adoptarea finală a acestui raport ar trebui să fie un adevărat mesaj din partea Parlamentului trimis Comisiei și Consiliului firul roșu al Parlamentului va fi stabilit și vom merge în căutarea unei armonizări spre standarde superioare, un lucru pe care ar trebui să-l salutăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Guillaume. Din partea Comisiei Europene, doamna comisar Malmström, vă rog, bun venit și vă dau cuvântul. President, eh, Madame eh, la Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportoare, votarea acestei directive pentru azilanți eh, de, din această săptămână va fi foarte importantă pe calea încheierii celei de-a doua faze a unui sistem eh, comun de azil până în 2012 în linie cu angajamentele eh, asumate prin programul de la Stockholm. Aș dori să mulțumesc doamnei Guillaume, raportarea, pentru angajamentul său în dosarul respectiv și pentru bună cooperare cu noi ați uh, arătat o adâncă înțelegere a nevoilor solicitanților de azil, precum și a provocărilor cu care se confruntă administrațiile naționale. Directiva pentru noile proceduri de azil va fi uh, cheia de bolt a viitorului sistem uh, european. Solicitații de azil, după cum a spus doamna, trebuie să se bucure de același tratament, uh, fie că uh, oriunde ar uh, solicita ei azil în Uniunea Europeană, pentru că știm că astăzi există multe diferențe și e greu de înțeles acest lucru, pentru că avem aceeași Uniune Internațională cu aceleași convenții internaționale și aceleași valori europene. E foarte important ca procedurile comune să fie echitabile și eficiente, să lupte împotriva abuzurilor în acest sistem de acordare a azilurilor și să respecte drepturile omului. Consider că aceste obiective pot fi atinse, însă doar dacă există reguli comune și cu uh, același nivel de luarea deciziilor de către autorități în întreaga Europa. Propunerea Comisiei a fost pregătită în acest spirit și notez cu satisfacție că doamna Guillaume și raportul uh, domnii sale uh, susțin în general această propunere. Au fost uh, depuse multe amendamente și acest lucru sporește nivelul garanțiilor pentru aplicanți, mai ales în ce privește minorii. Unele amendamente doresc uh, mai multă flexibilitate pentru statele membre prin introducerea anumitor motive pentru proceduri uh, accelerate. Cred că amendamentul în legătură cu țările sigure este unul foarte ambițios, uh, care el ar restructura setul de reguli și ar schimba practicile din statele membre. De asemenea, remarc cu interes amendamentele de compromis pentru asistență juridică gratuită, care ar putea ajuta rezolvarea unei probleme juridice cu care se confruntă mai multe state membre. După cum știți, Comisia pregătește la ora actuală o propunere modificată pentru această directivă pentru a impulsiona negocierile la nivel de Consiliu. Votul uh, dumneavoastră de mâine sau de miercuri este un reper strategic în negocieri. Comisia va analiza cu grijă toate amendamentele uh, depuse de Parlament în pregătirea modif- uh, propunerii modificate și uh, aștept pe mai departe lucrarea cu dumneavoastră pe această propunere ca și în legătură cu altele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, spune președintele și acum doamna Monica Holmeier din partea PP. Vă rog, doamna. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Domnule președinte, stimați colegi, doamnă comisar, mai întâi de toate, vreau să mulțumesc pentru toate discuțiile pe care le-am avut, atât cu doamna raportor, cât și cu doamna comisar și raportorii din umbră. Am reușit să ajungem în anumite domenii la compromisuri, uh, compromisuri solide. După cum spunea doamna comisar Malmström, compromisul cu privire la asistența juridică gratuită și, de asemenea, cel cu privire la protecția minorilor sunt deosebit de importante. E important să uh, sprijinim aceste categorii care merită sprijinul lor și de asemenea am reușit să găsim un uh, compromis cu privire la regimul lingvistic și la statele sigure. Important este ca procedurile de azil să fie îmbunătățite, astfel încât numărul de cazuri aduse în fața instanțelor uh, secunde sau terțe să fie din ce în ce mai mic și de asemenea este important să facem toate acestea pentru a asigura protecția necesară uh, celor afectați. E important să avem standarde minime comune în toate statele membre. Atât textul Comisiei, cât și anumite amendamente care trebuie să modifice textul uh, Comisiei uh, însă nu reușesc să garanteze toate aceste doleanțele ale noastre. Se oferă, în, există în continuare o serie de lacune care fac posibilă abuzul procedurilor de azil. Spre exemplu, un solicitant de azil poate depune o, de trei ori o solicitare de azil care să fie respinsă și abia mai apoi se ajunge la procedura accel, accelerată. De asemenea, procedura accelerată nu se folosește în cazul, uh, spre exemplu, uh, refugiaților din Tunisia sau celor pe probleme economice. De asemenea, procedura aceasta accelerată nu poate fi folosită în multe alte cazuri foarte importante. În cazul uh, uh, migranților ilegali care dispar pur și simplu din uh, registrele autorității decizionale, sunt uh, uh, dispar pur și simplu. De asemenea, uh, aceste persoane care solicită azil sunt, uh, bineînțeles, deosebit de chinuite în momentul în care vine vorba de a, uh, acordarea lor. Uh, Uh, cererilor. Domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grup, grupului meu vă spun că ne aflăm într-o situație foarte dificilă din punct de vedere politic, dar și practic. Statele membre au vorbit despre un pachet uh, pentru azilanți încă din 1999. Imperativul politic de astăzi cu situația din Africa de Nord și uh, criza de acolo uh, ne impune, mai ales dacă ne gândim la împărțirea poverii, să avem o soluție practică. Din, uh, în, în numele grupului nostru spun că doamna Guillaume a pregătit în cooperare cu toți raportorii din umbră o uh, propunere foarte satisfăcătoare și, după cum a spus doamna comisar, este o cheie de bolta a pachetului pentru azil. De aceea votul uh, nostru va fi atât de important dacă vom reuși să obținem din nou majoritatea pe care am avut-o la Comisia de Resort, vom avea o poziție în care vom putea să încheiem a, uh, a, pachetul pentru azil, care ia în considerare de toate ia în considerare toate problemele uh, uh, spinoase ale acestui pachet. De exemplu, eu m-am ocupat uh, mulți de ani cu asemenea cazuri pentru că am fost av- uh, avocat al azilanților și știu că o procedură justă și corectă acceptată de multe state membre uh, Uh, nu va putea fi impusă dacă nu vom avea acest front loading. Este vorba de o decizie politică. Uh, um, asta va duce, din păcate, la costuri mai uh, mari, nu mai mici decât statele membre. Dacă se vorbește de implicații financiare, ar trebui să înțelegem și calitatea luării de decizii. Trebuie să dăm dovadă de echitate, de justiție în primă instanță. Dacă cineva se îndoiește că acest raport este unul corect, ar trebui să vadă care e situația procedurilor în statele membre și să înțeleagă că acest document ne-ar ajuta să rezolvăm probleme foarte controversate. E vorba și de armonizarea practicilor în Uh, Uniunea Europeană pentru că există standarde diferite în statele membre. Dacă vom continua cu această loterie a azilului, înseamnă că nu vom acorda atenție a uh, realității și a faptului că numărul solicitanților crește de la an la an și știm ce se întâmplă și în ultima perioadă uh, Sigur că regulile din această directivă se ocupă de partea cea mai complexă a pachetului de azil, dar această directivă ar putea fi o problemă de viață și de moarte pentru cei aflați în pericol. Noi trebuie să ne îndeplinim obligațiile internaționale în legătură cu cei care se află la frontierele noastre. Deci mulțumesc raportoarei tuturor raportorilor din umbră pentru efortul, eforturile lor de a ajunge la o poziție puternică a Parlamentului. Ar trebui să, repetăm, să putem repeta votul de la Comisie și să transmitem mesajul și Comisiei și statelor membre că noi aici la Parlament luăm foarte în serios acest pachet pentru azil și acesta trebuie uh, încheiat într-un mod care să satisfacă pe toată lumea. Mulțumesc și acum doamna Nadia Hirsch din partea ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau la rândul meu să-i mulțumesc doamnei raportor și de asemenea raportorilor din umbră. Am purtat o serie de dezbateri și cred că la final am reușit să atingem niște compromisuri solide. Bineînțeles că știm cu toții că atingerea acestui numitor comun nu este niciodată facilă. Însă liberalii susțin în continuare obiectivul nostru și anume de a avea până în 2012 un sistem într-adevăr solid european de azil. Asta înseamnă însă că în momentul de față trebuie să avansăm, trebuie să transmitem semnalul potrivit și anume acela că nu am pierdut din uh, uh, vedere obiectivul nostru. Trebuie să spunem asta într-o manieră foarte clară. Trebuie să le spunem tuturor că ne dorim un sistem european comun de azil, pentru că nu se poate ca în continuare cererile de azil să fie subiectul unei loterii. Sunt încântat că, încântată că am reușit uh, să eliminăm situația din statele membre, uh, situația actuală din statele membre și anume uh, situația statelor uh, sigure. Este imposibil ca fiecare stat membru să aibă liste diferite ale țărilor sigure. Pentru că această situație nu poate face nimic altceva decât să îngreuneze soluționarea cererilor de azil. De asemenea, sunt convinsă de faptul că statele membre nu vor avea decât de câștigat, atât ele cât și solicitanții de azil, care pe viitor vor putea avea uh, parte de o procedură cât se poate de rapidă, de o soluționare a, soluției, a solicitărilor în primă instanță importanță. Este important să le acordăm azilanților acest drept, pentru că este vorba despre un drept care trebuie să fie, facă obiectul unei procedă, proceduri clare. De asemenea, sunt încântată de faptul că am reușit să extindem drepturile acordate minorilor. Partidul uh, Liberal susține acest compromis și aștept cu nerăbdare să obținem mâine un rezultat bun. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează doamna Flătră. Euh, domnule președinte. Lucrările făcute în cadrul acestui raport, sub conducerea doamnei guillaume sunt foarte importante. Doamna malmstrm spunea că este vorba de piatra angulară a sistemului european de azil și e adevărat că uh, sistemul european actual nu este perfect pentru că există acea problemă a solicitanților de azil și problema credibilității în ceea ce privește protecția oferită de Europa. Am văzut că răspunsurile, deciziile pozitive în prima instanță variază de la 1% la 65% în Europeană. În Franța, de exemplu, 75% din protecție oferită kosovarilor sau albanezilor care au fost oferite în cazuri de apel. Știm că acest apel nu este suspensiv și înțelegem deci care este starea de lucruri și ne dăm seama că ar trebui ca Consiliul să reacționeze neapărat și opțiunea aleasă de Comisia Europeană, care este întărită de calitatea deosebită a raportului doamnei Guillaume, și anume îmbunătățirea calității deciziilor în primă instanță. Aceasta este absolut esențială. Cred că statele membre care uh, strigă cel mai tare nu sunt cele care plătesc și nu sunt cele care primesc cel mai mult. Să reamintim că Cipru, Suedia, Luxemburgul, Belgia, Iată, acestea sunt statele pe care trebuie să le ascultăm și care știu să ne spună care sunt cele mai bune norme în ceea ce privește protecția subsidiară a solicitanților de azil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Flotră. Domnul uh, Mă bucur, domnule președinte, că avem această dezbatere astăzi, înaintea votului de miercuri. Sper că votul nostru va scoate Consiliul din inerție și va uh, debloca negocierile pentru ca noi să putem dispune de un sistem comun de azil în Europa până în 2012, luând în considerare, sigur, munca noastră tuturor Aș dori să mulțumesc doamne Ghion pentru munca sa excelentă și pentru abordare uh, foarte constructivă. Textul este foarte bun și a fost chiar îmbunătățit față uh, de procedurile care se aplică actualmente în Uniunea Europeană, care diferă enorm de la stat la stat ca să numesc doar câteva, au fost introduse noi măsuri pentru a se asigura că fiecare uh, solicitant are mijloacele necesare pentru a-și uh, sprijini solicitarea cu probă, pentru a obține o decizie într-un termen de șase luni, cum ar fi un uh, interviu personal și consiliere juridică gratuită în prima instanță și posibilitatea pregătirii documentelor procedurale necesare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Și acum din partea grupului de libertate și democrație, domnul Batten. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Directiva din 2005 cu privire la protecția internațională va fi modificată. Noua directivă este practic o evoluție a sistemului de azil european conform tratatului de la Lisabona. Se dorește crearea unui nou sistem pentru uh, stabilirea, prin stabilirea de criterii pentru solicinații de azil. Uh, se dorește crearea unor categorii cât se poate declare de azilanți, refugiați, etc. E nevoie și se dorește de asemenea acordarea și garantarea tuturor drepturilor acestor persoane refugiate. Bineînțeles că fluxul migratorii din Africa de Nord ne oferă acum posibilitatea de a ne extindem noi, Uniunea Europeană, puterea. Sistemul de azil trebuie să rămână prerogativul uh, statelor membre, însă Tratatul de la Lisabona face acum exact ceea ce, spunea, uh, ce spuneau uh, criticii săi. Bineînțeles că știați asta de la bun început, de aceea n-ați dorit uh, un referendum pe tema tratatului de la Lisabona. Vă mulțumim. Urmează domnul Van der Stop. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau ca mesajul partidului nostru să fie lib, uh, foarte clar. Suntem împotriva unui astfel de sistem de azil. țările de jos au avut o politică de azil foarte bună. Primul ministru și ministrul de afaceri externe consideră că n-am fost destul de exigenți și trebuie să fim foarte clare, pentru că protecția internațională noi o numim pur și simplu azil. Și într-o perioadă în care ne confruntăm cu o imigrație dezastroasă pe coastele Uniunii Europene, trebuie să ne gândim înainte de a deschide ușile Există foarte mulți care vor să profite de această situație și care vor să aibă o situație mai bună aici. Să vedem ce s-a întâmplat uh, cu uh, mile de persoane care trec prin acte de violență pentru a veni aici. Trebuie deci să punem capăt acestei farse. De ce până la urmă toată lumea vine aici la noi și cum putem să îi primim la noi? ar trebui ca problemele să fie rezolvate la fața locului și ei trebuie să-și asume responsabilitățile în țările de primire, nu noi. Ceea ce este important, domnule președinte, este că trebuie să cerem solicitanților de azil să renunțe la actele teroriste pentru ca lucrurile să fie mai ușoare. Mulțumesc, acum dau cuvântul celorlalți vorbitori, doamna, domnul Head. Colegul vorbea despre hoarde de barbari care vin în Europa. Acest tip de cinism trebuie criticat, pentru că îi defăimăm pe oamenii acestea spunând asemenea lucruri. Aveți uh, dreptate, vom scrie asta în uh, protocol. Vă mulțumesc pentru această remarcă. Yes, please. Vă rog, domnule voorzitter. Ik wil dat even corrigeren. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu am vorbit de barbari. Poate ați, așa ați avut doar impresia. Eu am spus că istoric acea regiune se numea cu asta barbară sau se vorbea de barbarie ca concept al celui străin. Eu am vorbit de conceptul istoric de barbar, adică străinii. So you can check it. Mulțumesc. Uh, da, va apărea, desigur, uh, discursul original și veți putea să-l verificați uh, inclusiv replica dumneavoastră și dreptul și, și replica colegului. Mulțumesc acum doamna Ana Head, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului Ghiom, raportarea noastră, pentru un document excelent și a fost foarte dificil de întocmit acest raport. Trebuie subliniat acest lucru. Eu cred că raportul este o parte foarte importantă a pachetului pentru azil. Siguranța juridică trebuie să existe în toate statele membre ale Uniunii și Uniunea Europeană nu va avea un sistem pentru azil funcțional dacă nu există norme minime uh, pentru solicitanții de azil și drepturi minime pentru aceștia. Aceste dispoziții nu trebuie să rămână literă moartă, ci trebuie să fie aplicate în practică în mod logic și coerent uh, în toate statele Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, acum Comisia ne spune că are intenția să facă o nouă propunere care să răspundă la solicitările guvernelor uh, europene. Când vedem ce se întâmplă la Comisie și Consiliu, eu cred că acest raport este cu atât mai important. Trebuie să uh, avem un mesaj clar, și anume că suntem gata să acordăm drepturi celor care solicită azil. Metodele propuse Uh, în legătură cu prima instanță și cu procedurile de uh, apel sunt esențiale. Asta ar, va permite luarea unei decizii mai rapide și asta la nivelul tuturor statelor membre. Nu va, n-ar trebui să suprapunem, să repetăm anchete de calitate foarte proastă. Uh, acest raport are elemente excelente, dar vreau să subliniez mai ales prevederea care garantează uh, protecția persoanelor cele mai vulnerabile. Mă gândesc mai ales la copiii neînsoțiți. Se pune apoi și problema reîntregirii familiei, desigur mai ales uh, pentru minori care trebuie să se bucure de o protecție deosebită. Mulțumesc și acum doamna Wikström, nu cred că este de față, spune președintele, așadar dau cuvântul doamnei Tania Fajon. Vă rog, două minute. Pohvalila bi izvrstno delo poročevalke Silvi Guillaume. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru munca excelentă. Uniunea Europeană are nevoie de eforturi consolidate și o procedură de azil corectă. Și putem vedea aceasta din criza recentă din Mediterană. E nevoie de reguli comune pentru solicitanții de azil. Doamnelor și domnilor, dreptul la azil este un principiu de bază al drepturilor omului. Refugiații, atunci când trec granița, n-ar trebui să fie pedepsiți. Principala noastră sarcină ar fi să-i ajutăm pe toți aceștia, să-i ajutăm să-și uh, să fie respectate drepturile lor și să se asigure standarde europene înalte atunci când se procesează aplicațiile lor. Din păcate însă, din ce în ce mai puține state membre țin cont de aceste principii. Ele îi primesc uh, pe uh, cei care ajung pe teritoriul nostru din ce în ce mai prost și acest lucru se întâmplă și la Lampedusa. Această uh, creștere a temerilor și faptul că refugiații sunt primiți din ce în ce mai prost în Europa. Ar trebui să dăm dovadă de solidaritate față de cei care pleacă din regiuni de conflict, precum din Libia. Au nevoie de protecție internațională. Dacă ținem cont de ce se întâmplă în Africa de Nord și în alte uh, zone conflictive din lume, trebuie să ne asigurăm că vom primi și mai mulți refugiați pe viitor. Iată de ce trebuie să îmbunătățim procedurile de azil. Aceasta ne va face viața mai ușoară, nouă și refugiaților vom uh, face ca povara acestor state să fie și mai uh, mică și Europa n-ar trebui să devină o fortăreață, iar solicitanții de azil n-ar trebui să devină victime ale sistemului. Aș dori ca raportul să fie susținut de o mare majoritate joi. Mulțumesc și acum procedura Catch the Eye. Domnul Papa Nicolau, în primul rând. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că trebuie să găsim uh, o manieră eficientă de soluționarea cererilor de azil. Toată lumea este de acord cu asta. Dați-mi voie să vă dau un exemplu al unui eveniment care a avut loc cu câteva luni în urmă în Grecia. E vorba despre o, despre o autoritate sau probleme cu care se confruntă autoritățile din Grecia. Am ajuns la aeroport, am văzut acolo o persoană pe care am întrebat-o ce caută acolo, ne-a spus că dorește azil în Grecia dar problema e că ne răspundea în greacă. L-am întrebat de ce vorbește greaca pentru, și răspunsul a fost că deja lucrase în Grecia cu câțiva ani în urmă și se întorsese acum pentru a înainta o cerere de azil. Da, e clar, avem nevoie de proceduri transparente și trebuie să ne asigurăm că persoanele care primesc aceste, această facilitate uh, o merită într-adevăr. Dați-mi voie să vă mai dau încă un exemplu. După șase luni, povara po- uh, dovezilor uh, revine statului membru și nu solicitantului de azil. Asta ar pune capăt problemelor. în primul rând vreau să, felicit, să o felicit pe doamna Ghion pentru munca deosebită pe care a depus o modificările aduse actualei directive privind procedurile de azil sunt un pas foarte important în direcia stabilirii unui sistem comun de azil în întreaga uniune europeană

Domnule președinte, un lucru este clar. Statele membre ale Uniunii European, Europene, și putem vedea asta din evoluțiile din ultimii ani, mă refer acum la evoluțiile în domeniul migrației, imigrației, azilului, așadar uh, statele membre sunt uh, profund solicitate și tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să își asume tot mai multe prerogative pentru a se asigura că pe viitor sistemul european de azil funcționează pe baza unor principii cât se poate declare, și anume proceduri corecte, echitabile, drepturi egale, standarde uh, uh, minime și, de asemenea, uh, controlul abuzurilor. Trebuie să ținem uh, cont și de faptul că trebuie să discutăm foarte atent și cu, membrii statel, cu cetățenii statelor membre. Sper că vom reuși să facem toate acestea pe viitor. Domnul Pașca. Preseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Propunerea pentru o directivă în legătură cu standardele minime și protecția internațională a solicitanților de azil e rezultatul unor proceduri diferite care se aplică în statele membre. Ceea ce face Comisia este să uh, ne propună instrumente și proceduri armonizate în domeniul acordării azilului pentru a pune capăt unor proceduri repetitive și unor proceduri de apel, mai ales repetitive. Unele state membre au, pro- au protestat și au obiectat la nivelul Consiliului European. Uh, eu consider că dacă nu ascultăm cu atenție uh, cele ce au de spus statele membre, atunci activitatea noastră nu va da roade. Vă rog să continuați uh, contactele cu autoritățile statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule, domnule președinte. Doamna raportor se teme, se pare că avem parte de prea puțini refugiați în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea susține această reîntregire familială în orice fel de condiții. De asemenea, refugiații care au probleme legate de uh, negarea drepturilor lor sexuale, trebuie să fie considerați foarte vulnerabili. Ei bine, nu prea înțeleg ce vrea să doamna raportor prin această propunere. De asemenea, este greu să garantăm asilanților faptul că vor avea parte de standarde economice și de viață egale în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru că nu avem uh, Uh, astfel de standarde comune. Și de asemenea, o problemă e legată, uh, e legată de asemenea de țările sigure. Care sunt aceste țare, țări uh, sigure? Și cred că dacă e să vorbim despre state sigure, atunci trebuie să punem și Egiptul pe listă. Urmează domnul Bronx. International protection is a coded Mulțumesc. Protecția internațională este un nou eufemism pentru azil pentru că azilul nu mai este atât de frumos în ochii publicului larg. E vorba de persoane care trebuie să ajungă prin țări sigure și care nu totdeauna sunt adevărați refugiați. Oamenii vin în Europa pentru că vin din țări nesigure. E o situație nefericită, dar Europa nu poate primi toată populația țărilor nesigure care există. Adevărații solicitanți de azil ar trebui să-și caute refugiul în primele țări sigure prin care trec indiferent care este legătura lor cu acestea rolul Occidentului nu ar trebui să aceea de a fi o țară de primire gigantă pentru toată populația lumii. Rolul nostru ar trebui să punem, ar fi acela de a pune capăt instabilității și marilor fluxuri migratorii. N-ar trebui să mai fie războaie precum cel din Irak și Afganistan, ar trebui să ne retragem din Libia înainte de a ajunge la un război pe teren, ar trebui să punem capăt conflictelor cu Iranul și să evităm astfel de conflicte cu țările din Orientul Mijlociu. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Malmström din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am repetat uh, de multe ori, uh, negocierile au început uh, de mult și după cum a spus domnul Moraes, pe drept cuvânt, încă din 1999 ne-am stabilit obiectivul să avem o politică comună de azil. Există acum această decizie a Consiliului care a stabilit data de 2012. Și cred că acest impas în care ne-am aflat a, în timp de atât uh, de mulți ani, cred că se va termina și mulțumesc uh, Parlamentului pentru că a avut o contribuție esențială la deblocarea negocierilor. Trebuie să avem un sistem echitabil, eficient, coerent, uh, care să fie același în toate statele membre. Încă de la început, când uh, am uh, luat legătura cu diferiții raportori, mi-a fost clar că au trebuit, au trebuit depuse câteva amendamente, pentru că impasul este atât de complicat încât trebuie făcute compromisuri uh, pentru ca toată lumea să se pună de acord. Și cred că votul de mm, miercuri și, comi- și uh, propunerea comisiei ne vor permite să uh, găsim aceste compromisuri. Noi am avut contacte cu Consiliul uh, în toate aceste luni pentru a uh, identifica principalele probleme de aici. Dacă dorim un acord până în 2012 pentru pachetul uh, de azil și era vorba E vorba de a 60 aniversare a Convenției de la Geneva în 2012. Trebuie să fim gata pentru compromisuri. Dar este un prim pas foarte bun. Este, cum spuneam, cheia de voltă pentru un sistem comun și vreau să mulțumesc raportarei și tuturor raportorilor din umbră și Comisiei Libe pentru toată activitatea depusă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, și acum, doamna Ghion, două minute, vă rog. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la dezbatere, sau mă rog, aproape tuturor. Doamna Holmeier a vorbit și pot să vă spun că n-am renunțat la speranța de a o convinge că resortisanții uh, noștri nu cer azilul în Uniunea Europeană, deci nu există uh, niciun motiv pentru a ține cont de acest lucru. Două elemente care mi se pare esențiale. În primul rând, obiectivul nu este acela de a supăra statele membre din cauza principiului de armonizare înspre în sus. Înțeleg că există reticențe, dar avem multe de câștigat prin clarificarea procedurilor de primă instanță care să fie corecte și eficiente. Și reformele propuse merg în acest sens. Un al doilea element esențial în încheiere este acela de a afirma rolul Parlamentului, care este foarte important. Noi suntem colegiuitori. Comisia Europeană ne-a arătat de mai multe ori că dorește să ne dăm un aviz care este foarte important pentru viitorul acestui dosar. Vom avea ocazia miercuri să afirmăm care sunt prioritățile noastre pentru o adevărată procedură armonizată în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ghiem. Este sfârșitul acestei dezbateri. Votul va avea loc miercuri la prânz. Următorul punct. Raportul domnului Lightfried